The president. Președintele. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Deschidem ședința. Iată rezultatele primei ore de votare. în primul rând, Comisia de anchetă privind transportul animalelor și prostul tratament al animalelor. Compoziție, mandat, competență. Se adoptă. Cooperare administrativă regulamentară luptă împotriva pandemiei, 1 și 6 respinse, 2, 3, 4 și 5 de adop sunt adoptate. Apoi, Fondul European de Dezvoltare Agricolă, amendamentul 1 se adoptă, deci la FEADER. Raportul Vințe, Inițiativa Cetățenească Europeană, Amendamentele 7, 8, 10, 11 se adoptă. 1, 2, 3 și 4 devin caduce. 6, 9, 12, 13 și 14 se adoptă, iar amendamentul 5 este respins. Rezoluții. Cea împotriva rasismului, în urma morții lui George Floyd. Amendamentul 30 este respins. Paragraful 1 inițial se adoptă ca și uh, cel de-al doilea și cel de-al treilea, 60 se respinge, 20 se respinge, 35 se respinge, 21 se respinge. 62 se adoptă, textul inițial uh, la, la 5, prima parte devine caduc, ca și a doua parte care devine caducă, a treia devine caducă, după 5, 22 se adoptă și partea a doua se adoptă. De asemenea, 36 respins. Textul original 1 și 2 la aliatul 9 se adoptă, ca și paragraful 10 care se adoptă. 32 respins, 1 respins, 66 se adoptă, 23 respins, 24 respins, 25 respins, 26 respins, 40 se adoptă, 44 se adoptă, 67 respins, 14. Textul inițial în patru părți, toate devin caduce, 63 se respinge, 15. Original se adoptă, 10 se adoptă, 11 se adoptă, 16. Inițial în două părți se adoptă ambele părți, 30 se adoptă, 37 se adoptă, 35 se respinge, 12 se adoptă. 19 în două părți, cele două părți ale textului inițial sunt adoptate, 33 se respinge, 21 text inițial pe patru părți se adoptă, 6 respins, 38 respins, 39 respins, 34 respins, 27 respins, 41 se adoptă, 45 se adoptă, 65 se respinge, 13 se respinge, 46 se adoptă, 7 se adoptă, 8 se adoptă, 28 se respinge, 29 se respinge, 54 se adoptă, 47 se respinge, 48 de se respinge, ca și 49 se respinge, 50 se um, adoptă, 2 se respinge și 14 se respinge. Considerentul E se adoptă, considerentul F se adoptă uh, ca și G, 15 respins, 51 se adoptă și 52 la fel se adoptă. Iată rezultatele votului. Ceea ce nu am citit se găsește pe pagina uh, special dedicată de, de, pe site-ul nostru și la 13.45 nu, la 30, 13.35, uh, deci de acum până la ora 15 se poate continua votarea cu procedura uh, cunoscută. Deci a doua oră de vot este deschisă de pe acum. Puteți să votați până la ora 15 și la ora 17.30 vom avea rezultatele. Ședința se suspendă. Mulțumesc!